Dragi colegi, dragi invitați, vom începe imediat ședința. Probabil că ați auzit că este vorba de continuarea momentului de reflexie care a început cu ceva timp în urmă la AFCO în legătură cu teme importante pentru viitorul Europei. Această audiere publică în ceea ce privește partea constituțională a dimensiunii sociale a fost considerată de către comisia noastră ca fiind un aspect esențial al reflexiei noastre și din punctul de vedere real, reflexia asupra viitorului european a pus pe tapet această problemă a dimensiunii sociale ca fiind una esențială pentru funcționarea Uniunii, în special în contextul diverselor crize prin care am trecut. Începând cu acum 10 ani aproximativ. Iată de ce audierea de astăzi este foarte importantă și a fost propusă în contextul raportului care a fost pregătit uh, de către doi reprezentanți a două grupuri politice, doamna Spinelli și domnul Castaldo, de la GUE și respectiv FDD. Cei doi au pregătit un document de lucru și așteptăm să auzim și părerea dumneavoastră, care va fi, bineînțeles, importantă pentru noi. Pot să vă spun din partea colegilor noștri că și în contextul alegerilor europene de la anul este o chestiune care probabil va fi esențială pentru legătura noastră cu cetățenii. Tocmai de aceea apreciem foarte mult contribuțiile dumneavoastră de astăzi și înainte de a vă da cuvântul aș avea o propunere în ceea ce privește ordinea, dar poate știți dumneavoastră mai bine cine ar trebui să înceapă prezentarea. Am înțeles uh, că domnul Van den Brucke a fost deja numit ca fiind primul pe listă de către colegi și uh, de data aceasta doamnele vor fi cele din urmă. Este o abordare foarte bună. Domnule Van den Brucke, vă rog, vă dau cu cuvântul și să știți că um, întâlnirea este transmisă în direct. Deci uh, să zâmbiți frumos și să vorbiți frumos. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă, și mulțumesc pentru această invitație. În cele 15 minute pe care le-am la dispoziție, aș vrea să mă centrez pe o clarificare conceptuală. Cred că avem nevoie de ea atunci când e vorba de dimensiunea socială la nivelul UE. Mai ales la Comisia pentru Afaceri Constituționale, dacă ne gândim la dimensiunea socială a UE, cred că este important să înțelegem care sunt obiectivele și uh, care este diversificarea instituțională dacă ne gândim la această dimensiune socială la nivel european. Aș începe, în primul rând, cu uh, un comentariu critic la adresa terminologiei utilizate, pentru că s-au scris foarte multe, s-au publicat foarte multe cărți, articole în care se face un apel la o Uniune Europeană Socială. O expresie care este foarte vagă, foarte superficială, greu de înțeles, pentru că mm, cu greu uh, poți găsi expresia, de exemplu, o Germanie socială. Atunci când facem o analiză a politicilor sociale în Germania sau avem o temă de dezbatere pe această temă, vorbim despre un stat federal, stat bunăstare, care are anumite misiuni și obiective, ca un stat federal are o Constituție și discutăm politicile sociale uh, în acest cadru instituțional pe care îl avem deja preconceptual în mintea noastră. Și cred că același lucru ar trebui să-l facem și la nivelul UE. N-ar trebui să avem o dezbatere vagă despre Uniunea Socială. Avem nevoie de concepte foarte precise, de un cadru instituțional și normativ clar pentru a dezbate această dimensiune socială. Și dacă întreb pe oameni ce înțelegeți prin într-o uniune socială, probabil că unii vă vor spune mai puțină Europa. Considerăm că Europa intervine prea mult, prea multă liberalizare, prea mult uh, din asta sau din cealaltă. Pentru alții, o Europa socială înseamnă mai multă Europa. Deci asta ne arată că conceptul nu este clar. Și tocmai de aceea, în ultimii ani, am utilizat o expresie cu totul diferită și știu că nu este prea atractivă deci nu fac aici campanie pentru a convinge alegătorii, dar este o expresie mai clară pentru că ne spune exact despre ce este vorba. Este vorba despre o Uniune Socială Europeană. Utilizez această expresie pentru că ne arată cu claritate că nu ne dorim un stat de bunăstare european, ci e vorba de o uniune de state bunăstare și asta este elementul diferențiator. Ambiția noastră ar trebui să fie aceea de a avea un mediu, un context potrivit la nivel european pentru ca statele bunăstare naționale să se dezvolte deci aceasta este o adevărată uniune care este consecința unor state naționale bunăstare. Și uh, pentru a face asta, și asta este partea cea mai dificilă, o astfel de uniune de state bunăstare ar trebui să susțină statele naționale la nivel sistemic, aș spune eu, deci din punctul de vedere al funcționării sistemice a lor, dar aici aș vrea să mă centrez pe uh, faptul că n-ar trebui să se centreze pe totul, ci pe doar câteva elemente, câteva dintre aceste funcții cheie. Și m-aș centra pe o organizare, mm, de exemplu, unui sistem de impozitare uh, a corporațiilor care să fie corect. Asta ține de competența statelor membre, însă ai nevoie de un cadru european pentru ca acest lucru să fie posibil și pentru a susține un astfel de sistem de impozitare eficient și corect. Și voi, uh, uh, mă voi opri aici, am să fac referință acum la un alt element uh, pe care îl cunosc foarte bine și la care voi reveni imediat. Argumentul meu este oarecum de natură axiomatică și ar fi următorul. Dacă dorim să avem o adevărată uniune de state bunăstare care să susțină statele bunăstare naționale în câteva dintre elementele lor de bază, atunci e clar că trebuie să ajungi la un acord în privința unor obiective și standarde esențiale, obiective și standarde care să-ți ghideze acțiunea. O astfel de uniune de state bunăstare ar avea nevoie de standarde generale sociale și obiective generale și ar însemna să susțină politicile sociale din statele membre. Însă aceasta trebuie să treacă și printr-un consens asupra obiectivelor și asupra standardelor care ar trebui să se aplice. Pentru mine, o astfel de uniune ar însemna ca țările să coopereze într-o uniune în care obiectivul social să fie explicit, pentru a atinge atât coeziunea socială la nivel național, cât și ceea ce numim noi în jargonul nostru o coeziune socială pan-europeană, deci uh, convergență în prosperitate. Iată, uh, poate nu e chiar atât de originală ideea, pentru că aceasta a fost și sursa de inspirație a părinților fundatori care au negociat uh, tratatul în 1958. E vorba de convergență în prosperitate prin integrarea pe piață și promovarea statelor uh, naționale bunăstare în acest context. Deci este destul de simplu și nu trebuie să reinventăm roata. Însă problema care se pune este cum obținem rezultate plecând de la această ipoteză și cred că concluzia ar fi că nu prea am obținut rezultate în ceea ce privește această convergență. Și pentru a avea rezultate ar trebui să reevaluăm instrumentele de care dispunem și rolul Uniunii. Am să revin la exemplul meu legat de stabilizare. M-aș centra aici pe Uniunea Economică și Monetară și voi spune câte ceva și despre piața unică peste câteva clipe. Deocamdată însă uh, revin la Uniunea Economică și Monetară și tot așa la nivel axiomatic. Cred că suntem din ce în ce mai conștienți de faptul că pentru ca o astfel de Uniune să funcționeze e nevoie de o anumită centralizare pentru gestionarea a anumitor elemente, de exemplu riscul bancar, nivelul de asigurare a acestor riscuri pentru sectorul bancar, dar și de o centralizare într-o anumită măsură a asigurărilor pentru uh, șomaj, așa cum se întâmplă Statele Unite. De ce se face asta? În primul rând, pentru că există o convergența riscurilor care ar putea afecta Uniunea Europeană, deci se partajează riscurile printr-o centralizare într-o anumită măsură. Pe de altă parte, dacă ne uităm la istoria Statelor Unite, în jargonul economiștilor se vorbește despre externalitățile pozitive care țin de o bună funcționare a sistemului de stabilizare național. Acesta este un fel de bun sau valoare comună pentru o Uniune comună și e bine ca fiecare stat membru să aibă o capacitate de stabilizare bună. Am prezentat Uh, această temă și în altă parte cu o metaforă asupra vaccinurilor, însă nu o voi face aici. Oricum, cred că există un consens în ziua de astăzi că pentru ca Uniunea Monetară să funcționeze bine, avem nevoie în primul rând de o capacitate de stabilizare bine organizată înăuntrul statelor membre pentru a face față șocurilor provocate de șomaj. Și Există o serie de principii care apar în acest context. De exemplu, avem nevoie de un sistem de ajutoare pentru șomaj care să funcționeze bine, suficient de generoase, o acoperire foarte bună pentru toți cei care lucrează, nu o fragmentare a pieței muncii care să-i lase pe unii foarte puțin asigurați de asemenea o activare eficientă a persoanelor care sunt în șomaj și, bineînțeles, zone de tampon bugetare la momentele potrivite pentru ca stabilizatorii automatici să poată să funcționeze în momentele mai proaste. Deci se pare că o serie de principii comune ies la iveală și acestea ar trebui să fie implementate dacă ne dorim să avem o capacitate de organizare bună pentru fiecare membru al clubului. A fortiori, Așa ar trebui să se și întâmple într-o bună zi să avem o anumită partajare a riscului la nivelul Uniunii, printr-o concentrare. O partajare a riscului într-un club de țări în care unora le pasă foarte mult de sistemul propriu de stabilizare și altora le pasă mai puțin. Deci tocmai din acest motiv cred că e nevoie de standarde comune în ceea ce privește calitatea sistemului de stabilizare la nivel național și a sistemului de asigurare pentru uh, șomeri. Și trec acum la următorul slide la standardele comune. Dacă ne gândim la dimensiunea socială care derivă din această existență a Uniunii Monetare, din punct de vedere funcțional, ce înseamnă această dimensiune socială în urma existenței unei uniuni monetare? E un lucru la care nu se gândeau părinții fondatori, această dimensiune socială, însă acum, iată, avem o uniune monetară. Cred că aici e nevoie de un concept comun în ceea ce privește flexibilitatea pieței muncii. E nevoie, pe de altă parte, de instituții pe piața muncii care să se coordoneze la nivelul salariilor pentru a asigura un anumit nivel de competitivitate și a se coordona între ele și eu aș spune chiar mai mult că acesta ar fi rezultatul uh, unor studii științifice destul de serioase. E vorba de instituții care sunt uh, organizate uh, la nivel colectiv. Și mai e nevoie de acel cluster de principii de politică pe care le-am menționat la început, care să permită să se întărească capacitatea de stabilizare a statelor membre. Toate acestea fiind o precondiție pentru momentul în care la un moment dat se va ajunge la o partajare a riscului la, nivel, la nivelul UE. Dacă ne uităm la toate aceste principii, vedem că am avea niște standarde comune și aceste principii deși nu sunt scrise în același fel, ele se reflectă totuși uh, în pilonul social european care a fost publicat uh, în urmă cu un an, pentru că acest pilon social sau al drepturilor sociale la nivelul UE a fost pregătit de către Comisie, tocmai ținând cont de problematica legată de Uniunea Economică și Monetară. Deci putem vedea că aceste principii se pot explica din perspectiva unei capacități bune de stabilizare și din punctul de vedere a rezultatelor obținute de pe urma acestui pilon. Și e un motiv foarte întemeiat pentru a avea un astfel de pilon, chiar dacă părinții fundatori nu s-au gândit la el la momentul inițial. Aș vrea să vorbesc acum despre UE27 și piața unică, deși nu voi intra în detalii pentru că nu am prea mult timp la dispoziție, dar cred că e clar pentru toată lumea că diferența între 1958, ce s-a întâmplat cu părinții fondatori, și ziua de astăzi, în care uh, șase state membre se dezvoltă oarecum în paralel în condiții asemănătoare și 27 uh, de state în ziua de mâine cu o, politici foarte diferite la nivel statal, e clar că e nevoie de un cadru. Un cadru care ar putea fi numit mobilitate corectă, fair mobility, Mulți au lucrat pe această temă și eu cred că ar trebui să rămânem la principiile libertății de mișcare și de nediscriminare. Și știți că acest principiu al non-discriminării are de-a face cu detașarea lucrătorilor. Și aș da un exemplu aici. Într-un astfel de cadru, cred că ar fi nevoie de un adevărat regim de protecție a unui salariu minim. Nu un salariu minim uniformizat, ci un regim de protecție a acestui salariu minim care să fie universal, astfel încât să devină previzibil și transparent pentru ca piața unică să funcționeze bine. Și încă o dată, bucăți din aceste idei se regăsesc în pilonul drepturilor sociale europene. Deci nici aici nu trebuie să inventăm nimic nou, pentru că părinții fondatori, practic, au arătat că această integrare europeană va duce la mai multă convergență în prosperitate, la mai multă prosperitate și coeziune în, între statele bunăstare. Și cred că aceasta este sursa de inspirație și pentru noi astăzi, însă trebuie să o regândim în mod eficient. Avem nevoie de o uniune a statelor bunăstare care să fie o adevărată uniune, care să creeze contextul necesar pentru ca aceste state bunăstare să crească și un anumit grad de centralizare a partajării riscurilor, uh, uniune bancară, stabilizator automatici și toate acestea implică și un consens absolut necesar pentru standardele sociale. Deci e nevoie de un cadru pentru ca sistemul cu 27 de membri să funcționeze bine. Asta înseamnă o serie de standarde pe care trebuie să le avem în comun. Poate că trec peste următorul slide, pentru că am înțeles că și colegul meu va vorbi despre asta pentru că în acesta mă centrez pe acest pilon al drepturilor sociale, punându-mă întrebarea cum putem atinge acest obiectiv. Deci uh, am să fac foarte pe scurt și am să spun că nu cred că e nevoie de o schimbare a tratatului pentru a atinge obiectivele din acest pilon. Cred că avem destule instrumente la îndemână, ar trebui să le folosim în mod complementar, folosind toate sinergiile lor, tocmai pentru a implementa acest pilon. Avem și instrumente de natură legală, avem uh, instrumente de tip benchmarking, de asemenea fonduri europene și un alt element important, avem semestrul european. Deci, provocarea este de a utiliza aceste instrumente, aceste procese, pentru ca împreună să, uh, să ne facă să atingem aceste obiective din pilonul social. Nu cred că e nevoie, deci, de o schimbare a tratatului. Se dezbate astăzi dacă într-o bună zi vom avea niște stabilizatori fiscal automatici uh, pentru a face față șocurilor din anumite state. Deci, uh, într-un fel, acea idee a unui, uh, unei asigurări la nivel național. Și dacă pentru aceasta ar fi nevoie de o schimbare a tratatelor. La o conferință recentă spuneam că um, acest lucru nu e neapărat necesar, oricum dezbaterea ar putea fi lungă pe această temă și eu cred că provocarea imediată care ne așteaptă nu este o renegociere a tratatelor. Cred că putem face deja foarte multe cu tratatele actuale și cu instrumentele de care dispunem. Și aș încheia oferindu-vă și uh, câteva surse de inspirație dar mi se pare o parte utilă, alături de uh, Catherine Barrer și Hilde Bart. Am publicat o serie de documente pe această temă a Uniunii Sociale Europene. Veți găsi și capitolul introductiv aici. Și aici am lucrat cu juriști deci dacă vă interesează, în partea a treia avem un capitol al uh, domnului Lenars, președintele Curții de Conturi, în care se vorbește despre valorificarea tratatelor pentru a dezvolta dimensiunea socială. Un capitol care analizează problematica constituțională de jos în sus pentru a vedea cum statele membre protejează elementele constituționale, inclusiv arhitectura socială. O, o legătură care e interesant de înțeles. Mai sunt și alte două capitole care vorbesc despre uh, slăbiciunile și aturile instrumentelor existente, dar și de posibilitatea unei constelații mai largi de instrumente. Cred că în Constituțiile actuale dispunem sau în, constelația europeană actuală a instrumentelor disponibile sunt multe resurse de care putem profita. Cred că resursele sunt destul de puternice. Dacă există o claritate în ceea ce privește obiectivele noastre și dacă lămurim de ce avem nevoie de o uniune de state bunăstare care să susțină aceste state și ce implică asta din punctul de vedere al inițiativelor la nivel supranațional, care sunt instrumentele în joc, atunci cred că toate aceste elemente ar fi văzute altfel. Și acum un comentariu oarecum critic. Din păcate, autorii nu, e, nu sunt prezenți, deci nu mă simt prea bine să o fac, dar pot să spun că Comisia a publicat un document de reflexie asupra dimensiunii sociale și am o atitudine oarecum critică față de acest document, care este interesant totuși, dar apare o, o idee în acest document care nu este prea binevenită. Ideea că poți să ai orice, în orice fel de configurație, un club de state membre care poate să facă ceva în domeniul social, un alt club care să facă altceva în alt domeniu. Nu, ideea nu este prezentată ca atare, dar apare ca un eventual scenariu posibil. Eu unul nu cred că așa ceva e posibil și cred că dacă vrei o dimensiune socială pentru Uniunea Economică și Monetară, ea trebuie să fie pentru toate statele membre, nu doar pentru unele dintre ele. Și dacă vrei un cadru pentru piața unică, de exemplu salariu minim sau siguranța la locul de muncă, atunci trebuie să fie un cadru pentru toată lumea, nu pentru unii. Deci, poate poți face diferența între Uniunea Economică și Monetară și piața unică, o diferențiere din punctul de vedere al dezvoltărilor politicilor sociale la nivel european, însă în rest, cred că marja de manevră și de diferențiere nu prea există, pentru că politicile sociale despre care vorbim aici țin de ordinea publică sau creează, duc la asigurarea unei ordine publice. Și pot să spun că nu m-a mulțumit uh, prea mult această idee prezentată implicit în documentul comisiei. Am prezentat acest comentariu într-un fel ca o notiță de subsol în al treilea document pe care l-am scris pe această temă. Deci, uh, uh, dacă doriți mai multe informații pe această temă, aveți și referințele de rigoare aici. Mulțumesc foarte mult, domnule Van den Brucke, și acum am să dau cuvântul domnului Francesco Costamania. Inviting me here, it's a pleasure. Mulțumesc, e o mare plăcere să mă aflu astăzi aici, la această audiere și vă mulțumesc că m-ați invitat. Discursul meu se va concentra pe o chestiune anume, având în vedere limitările timpului disponibil și în special o să țin seama de relația dintre partea economică și cea socială, cu accent special pus pe Uniunea Monetară și Economică. Și argumentul meu se va corela foarte bine cu ce spunea uh, domnul Van den Broek. Adică, ce susțin eu, teza mea principală este că ar trebui mai întâi să ne asigurăm că aplicăm întru totul tratatul așa cum este el acum, pentru că am impresia, juridic morbind, și nu e doar o impresie, că așa numita guvernanță economică europeană lucrează acum într-o modalitate care nu e complet compatibilă cu tratatul și cu Carta Drepturilor Fundamentale. Așadar, unul, una dintre evoluțiile cele mai supărătoare în ultimii 10 ani este că dimensiunea socială europeană a fost subordonată uh, obiectivelor economice și acest lucru a contribuit foarte mult la erodarea de, dramatică a legitimității întregului proces de integrare în prima parte a prezentării mele, voi încerca să analizez felul în care s-au desfășurat lucrurile și astfel o să ajung uh, să creez contextul pentru a doua parte în care o să privesc mai mult către viitor. Documentul de lucru redactat de Barbara Spinelli și de Fabio Massimo Castaldo reliefează și eu sunt de acord că Uniunea încă se limitează de o capacitate limitată de acțiune în domeniul social. Însă un element care adesea este pierdut din vedere este că alege, alegerea de a uh, lăsa în domeniul social, în afara competențelor Uniunii, a instituțiilor supranaționale, așa cum au dorit părinții fondatori, era să permită statelor membre să-și exercite prerogativele sociale. Acest lucru, acest compromis, împreună cu crearea unei piețe integrate, își propunea să consolideze capacitatea de risc distribuire a autorităților naționale, contribuind astfel la nivelarea standardelor sociale. Așadar, alegerea lăsării domeniului social în afara competențelor uh, <clears throat> instituțiilor supranaționale era, de fapt, în interesul dimensiunii sociale. Așa a fost gândit. De iure, acest compromis încă există în bună măsură. Dacă comparăm TFUE, așa cum a fost modificat uh, prin tratatul de la Lisabona cu tratatul de la Roma, vedem că uh, Principalele competențe ale Unii au rămas nemodificate. Au fost incluse dispoziții noi pentru a reinstaura și, re, și consolida de, um, vechea dimensiune a muncii sau cel puțin pentru a se asigura că instituțiile Uniunii țin seama de cerințele legate de promovarea unui nivel ridicat de ocupare a forței de muncă, garantarea protecției sociale adecvate, combaterea excluziunii sociale și un nivel ridicat de educare uh, instruire și protejarea sănătății umane atunci când acționează. Dar, de fapt, deci dacă trecem de la uh, ce e scris pe hârtie, în lege și la ce se întâmplă în practică, în implementare, e clar că acel compromis original a dispărut de, inițial a dispărut de mult. A, cu atât mai evident este acest lucru cu cât ne uităm la Uniunea Monetară și Economică, mai ales după reforma uh, guvernanței economice europene. Arhitectura Uniunii Europene uh, uh, dă o, o competență fără precedent de a exercita uh, dreptul de a formula politici și supraveghere și îndrumare în legătură cu aspecte sociale, cum ar fi pensiile, salariile și procedurile de concediere, care în esență cad în domeniul de competență al statelor membre. Nu se pot urmări astfel uh, promovarea demnității, autonomiei și justiției sociale. În acest context, partea socială, dimensiunea socială s-a transformat într-o variabilă ajustabilă, tratată ca un cost, folosită pentru a reduce bugetele statelor membre sau ca un factor care ar trebui să contribuie la includerea, um, la extinderea competitivității externe a statelor membre. Din punct de vedere juridic, această transformare a fost obținută în cazul semestrului prin crearea unui cadru hibrid care reunește diferite axe din uh, politica de coordonare și supraveghere europene și permite Comisiei să intervină prin procese de coordonare cu sancțiuni severe. În cazul uh, acordurilor de, acordurilor de bailout, această transformare s-a făcut eludând dreptul european și logica și garanțiile sale. Deci, pentru a explora asimetria de competențe care există între uh, o parte care controlează resursele financiare și cealaltă parte beneficiarii, adică statele membre, care au nevoie foarte mare de acele resurse pentru a evita incapacitatea de plată. Având în vedere, deci, tot ce am spus, se poate pune întrebarea ce măsuri se pot lua ca să se oprească aceste evoluții, pentru a reechilibra dimensiunile economică și socială. Și cum spuneam la începutul discursul meu, reformele tratatului care ar um, oferi noi competențe Uniunii nu sunt o prioritate. În schimb, este nevoie să ne asigurăm că mecanismele nou create funcționează în mod compatibil cu tratatele, carta și eventual Carta Socială Europeană dacă Uniunea Europeană va um, adera la acel instrument juridic. Cum să facem acest lucru? În cazul uh, pachetului de asistență financiară, un pas important poate fi uh, lua, făcut uh, prin alinierea uh, la, sta, uh, la dispozițiile juridice. În cauza Florescu, Curtea, referindu-se la pachetul de bailout pentru România în baza articolului 143 din TFUE, a spus că poate să se pronunțe în legătură cu compatibilitatea între dispozițiile României și drepturile fundamentale. Și motivul pentru care Curtea a ajuns la această concluzie este că memorandumul de înțelegere uh, a spus curtea, este revizuibil, dat fiind că este obligatoriu și mai ales constituie un act al unei instituții europene și aceasta este o concluzie radical diferită de cea la care a ajuns curtea atunci când uh, a analizat alte măsuri de bailout, cum ar fi cele pentru Cipru sau Irlanda sau Portugalia. Deci acest control expost al curții e cu siguranță foarte important, însă trebuie să ne asigurăm că pachetele de bailout sunt compatibile cu tratatele încă de la început, din momentul conceperilor. Și cum să facem acest lucru? Avem acum o dispoziție în regulamentul 472 din 2013, în special articolul 7 din această dispoziție, care e destul de timid în această privință. Spune doar că statele membre care solicită asistență financiară trebuie să redacteze un program de ajustare macroeconomică ce trebuie să țină seama, ceea ce, juridic vorbind, nu e exprimare foarte clară aceasta cu a lua în seamă practicile și uh, modalitățile de stabilire a salariilor și standardele din statul membru pentru a respecta întru totul articolul 152 din TFUE și articolul 28 din Cartă. Eu cred că ar fi înțelept să reformulăm acest regulament ca să fie clar că aceste programe trebuie să respecte toate dispozițiile sociale din tratate și din cartă și mai mult, această transformare ar putea să alimenteze o evaluare de impact social susținută puternic de președintele Juncker de la începutul mandatului comisiei sale problema cu evaluarea de impact social e uh, felul în care au fost folosite până acum. Dacă ne uităm la cele făcute pentru memorandumul de înțelegere pentru Grecia din 2015, vedem că acea evaluare de impact social e mai degrabă o glumă, pentru că e folosită în special pentru a lăuda reformele stabilite decât uh, pentru a privi critic durabilitatea socială. Deci, trebuie folosit instrumentul, dar nu pur și simplu să fie folosit, ci și bine, în cazul semestrului european, ca să trecem la celălalt pilon al guvernanței economice europene, în cazul semestrului s-au făcut multe încercări de socializare a acestuia atât pe elementele organizaționale și de fond și s-au obținut și unele rezultate, așa cum arată numărul în creștere de recomandări care vizează aspecte sociale și care văd aspectele sociale nu doar ca factori care contribuie la IMU, ci și la atingerea obiectivelor esențiale sociale. Dar este îndoielnic, cel puțin pentru mine, dacă această evoluție marchează sfârșitul prioritizării obiectivelor economice în fața celor sociale în cadrul semestrului recomandările orientate social sunt destul de um, marginale față de cele care urmează în continuare o abordare tradițională. Lucrul acesta nu e deloc surprinzător, având în vedere că semestrul a fost creat pentru a asigura lina și buna funcționare a Uniunii monetare și economice și de aceea, în contextul acesta, obiectivele sociale în mod inevitabil trec pe plan secund. Putem să întrebăm, putem să ne întrebăm dacă adoptarea pilonului european al drepturilor sociale poate să aducă cu adevărat o schimbare. Uh, creșterea, analiza anuală a creșterii din 2018 emisă de comisie spune că pilonul ar trebui să reprezinte un punct de referință pentru implementarea pe viitor a semestrului european, reprezentând un compas, o busolă pentru Uniune care să asigure uh, condiții de muncă și viață mai bune. Ștacheta s-a ridicat de sus de sus, însă în acest moment pilonul n-a dus decât la adoptarea unui nou set de indicatori care ar trebui să contribuie la o mai bună monitorizare a performanței sociale a statelor membre. Așadar, rezultatul nu se ridică la înălțimea așteptărilor, după părerea mea. Ar fi nedrept să a, facem o judecată de valoare în legătură cu pilonul în acest moment timpuriu, dar după părerea mea, fără îndoială, va fi nevoie de eforturi imense, judicioase în Uniunea Europeană pentru a activa acest instrument atât de slab. Este nevoie să luăm măsuri mai decisive pentru a opri um, sistematizarea, um, prioritizarea sistematică a obiectivelor economice. Și raportul e foarte curajos în acest sens și documentul de lucru indică faptul că, de fapt, ar trebui să se renunțe la semestru, să se renunțe la ideea de bază că promovarea politi- convergenței politicilor sociale ar fi o modalitate de a consolida Uniunea Monetară și Economică. Și acum mă apropii de concluzii. Obiectivul cheie al oricărei reforme care își propune să consolideze dimensiunea socială a Uniunii Europene, după părerea mea, ar trebui să vizeze garantarea și consolidarea spațiului politic pentru o politică socială democratică și legitimată la nivel național. De ce? În primul rând, vreau doar să fie clar un lucru. Nu cer o revenire la compromisul inițial, la împărțirea la diviziunea muncii între instituțiile supranaționale și cele naționale. N-ar mai fi posibil. Cum spunea și Frank, avem IMU și această diviziune rigidă a muncii pur și simplu n-ar mai funcționa, dar trebuie să recunoaștem că deocamdată și după părerea mea, pentru încă multă vreme de aici înainte, sistemele naționale sunt și vor rămâne piatra de temelie a dimensiunii sociale europene. Și aceste obiective, acest obiectiv adică ca Uniunea să funcționeze ca un lesnitor pentru statul membru, uh, statul național uh, al bunăstării, nu, uh, statul social național, nu ar trebui să se bazeze pe un singur timp de acțiune. De exemplu, crearea unei capacități fiscale centralizate pentru a finanța transferuri bugetare între state membre ale zonei euro e un exemplu bun, promițător. De ce? Pentru că transferul acesta ar putea ușura presiunile asupra politicii sociale, eliberând-o de rolul de variabile de ajustare în Uniune. Deci, potențial, ar fi un lucru foarte bun. Însă, există în continuare multe incertitudini semnificative în legătură cu diferitele propuneri făcute uh, în ultimele luni în ceea ce privește temeiul juridic, temeiul juridic, de exemplu, așa cum spunea și Frank Van den Broek, dar și pe fond. Mai e o problemă esențială, și anume, dacă și în ce măsură rambursarea acestor fonduri va depinde de implementarea de către statul beneficiar a reformelor structurale care vor fi negociate cu instituțiile europene competente. Deci, practic, politica de condiționalitate va fi folosită și în acest context. Din perspectivă juridică, curtea, în uh, cauza Pringle, care e faimoasă, a spus că singura modalitate de a asigura asistență financiară acordată de un alt stat membru sau de Uniunea Europeană nu încalcă clauza de no bailout de la articolul 125 din TFUE numai dacă există o astfel de condiționalitate, pentru că articolul 125 nu împiedică, nu, asta a spus Curtea în Pringle, nu împiedică acordarea asistenței financiare cu condiția ca condițiile uh, ce însoțesc acest ajutor spun că statul membru trebuie să implementeze uh, măsuri sănătoase. Din punctul meu de vedere, această argumentație este uh, dubioasă, pentru că uh, modifică interpretarea clauzei no bailout. Dar probabil că această interpretare va rămâne în picioare pentru că a plăcut multor state membre Germaniei și altor state nordice care sunt îngrijorate de posibilitatea ca, unitatea, ca Uniunea Monetară și uh, Economică să se transforme într-o Uniune a transferurilor. Deci condiționalitatea a ajutat la eliminarea unora dintre îngrijorările acestor state membre. Deci dacă vom folosi condiționalitatea și în acest context, cu atât e mai urgent să ne asigurăm că programele de ajustări structurale sunt perfect consecvente cu tratatul și carta, astfel încât să renunțăm la această condiționalitate care sufocă dimensiunea socială și care a fost folosită până acum. Mulțumesc! Mulțumesc și imediat doamna Esther Lynch. Mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc că ne dați prilejul, să dați prilejul ETUC și reprezen, deci reprezentanților uh, muncitorilor din Europa să participe la discuție. ETUC a stabilit o platformă pentru viitorul Europei în care cerem o Europa mai puternică din punct de vedere economic, social și democratic. Și acea platformă se bazează pe înțelegerea că Uniunea nu poate obține standarde mai ridicate de viață dacă nu avem măsuri de integrare echitabilă pentru a susține convergența ascendentă. Dacă aș vorbi muncitorilor, aș vorbi mai simplu, aș spune că salarii echitabile, condiții de muncă de echitabile, au nevoie de o piață corectă, echitabilă, bazată pe reguli. Și, într-adevăr, și tratatul în sine oferă o astfel de regulă. La articolul 3 spune Uniunea va stabili o piață internă care va, va lucra pentru dezvoltarea durabilă a Europei pe bază de stabilitate a prețurilor și a economiei încercând să atingă un nivel de protecție ridicat și îmbunătățind calitatea mediului, printre altele. Deci, unde s-a greșit? Dacă Constituția Uniunii spune aceste lucruri, de ce nu aceasta este realitatea despre care vă pot vorbi muncitorii? Și aș vrea să întreb discuția către anumite aspecte care cred fiecare dintre ele au dus discuția și mai aproape de o favorizare a elementului sau a dimensiunii economice și au îndepărtat-o de dimensiunea socială a pieței. Și fără îndoială nu vă va surprinde că prima etapă în această schimbare a venit de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene în aprecierea sa privind drepturile omului. Curtea a fost întrebată cum se aplică corect dreptul uman la grevă. Și în mod extraordinar, curtea a spus că dreptul la grevă trebuie exercitat în mod proporțional și că trebuie să fie justificat. Orice jurist din sală știe că nu așa trebuie interpretate drepturile omului. Felul în care ar trebui să fie văzute drepturile omului de către instanță este că restricția trebuie să fie justificată și proporțională, nu exercitarea dreptului. Și dacă vreți, ideea aceasta că drepturile sociale sunt, cum spunea și colegul de aici, un factor de ajustare, cred că puteți, de fapt, să vedeți că toate acestea vin de la acea hotărâre a Curții de Justiție. Acolo și-au sursa ar fi trebuit corectat acest lucru, pentru că în tratatul de la Lisabona era o măsură care spunea Uniunea va adera la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, ceea ce ar fi însemnat că dacă s-ar fi întâmplat acest lucru, titularii de drepturi, adică muncitorii, lucrătorii din Uniune, ar fi putut să se adreseze CEDO și să spună nu s-a interpretat corect ce înseamnă drepturile omului. Însă, în mod uluitor. Chiar dacă tratatul de la Lisabona spunea că Uniunea va adera la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Curtea de Justiție a hotărât că acest lucru nu e în conformitate cu tratatul european și acest for, Parlamentul, a asistat toate măsurile de promovare a aderării. Acesta e primul lucru pe care l-aș spune acestei comisii. Dacă vrem ca Constituția să fie corectă, haideți să facem ce spune ea. Constituția spune Uniunea va adera la ACEDO, Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Instituțiile, deci, vor fi în, uh, obligate să respecte drepturile omului. Și aș vrea să spun acest lucru acestei comisii ca poate trenul să revină pe șine. Cu siguranță nu acceptăm că Uniunea și acțiunile sale sunt incompatibile cu buna aplicare a drepturilor omului. Acest lucru nu poate fi corect. Tratatul spune Uniunea va adera. Trebuie să se reia acest demers. Și cred că discuția și acest demers vor aduce în prim plan mai multe elemente care nu s-au aplicat corect. Un protocol privind dimensiunea socială ar putea fi modificat pentru a permite acțiuni sub formă de directive, ceea ce ar duce la o, un tratament corect al drepturilor economice și al celor sociale respectiv. Aș vrea să mai vorbesc puțin despre această idee a economiei de piață socială, pentru că cei doi profesori au spus pe bună dreptate că e vorba de un concept subdezvoltat în spațiul juridic și am avut și recunosc ce a făcut această comisie în promovarea pilonului european al drepturilor sociale și vreau să laud și munca Parlamentului European pentru a se garanta că inițiativele din cadrul acestui pilon vor duce la condiții de muncă mai bune, au fost foarte însemnate și au dus la progrese semnificative. Cred că testul va fi atunci când statele membre se vor implica și cred că ideea lansată de comisarul Juncker la începutul acestui an de a folosi dispozițiile constituționale uh, existente pentru a trece la un sistem de vot cu majoritate calificată merită avute în vedere și promovate. Nu e ca și cum un stat membru ar putea să blocheze măsurile privind uh, o mai mare, crearea unei mai mari echități în condițiile de muncă pentru muncitori. Dar cred că întrebarea dacă pilonul european al drepturilor sociale este un, o pavăză sau o sabie e foarte pertinentă. Dacă un stat membru vrea să protejeze drepturile prevăzute în, drept, în pilonul european al drepturilor sociale de o recomandare din semestrul european astfel încât să atingă obiectivul social renunțând la tipul de servicii care ar uh, concretiza acel drept, asta rămâne de văzut. Nu e clar încă dacă pilonul poate să facă acest lucru, dar cred că o altă întrebare mai interesantă este dacă poate fi folosită ca scut, ca pavăză. În ce măsură poate să îl folosească Uniunea pentru a se asigura că statele membre își respectă obligațiile din cadrul pilonului drepturilor sociale. Cred că aici va fi nevoie de modificarea tratatelor. Deci, probabil un scut, dar care să se transforme și în ca să se transforme și într-o sabie, să fie eficace, ar trebui să fie modificate tratatele. Cred că ar merita discutat cu oamenii din Europa despre aceste lucruri. Vreți ca Uniunea să facă mai multe pentru a uh, încuraja drept sau și a susține drepturile pentru cei care muncesc sau avem suficient în spațiul acesta pentru a garanta deja consolidarea acestor drepturi și m-ar interesa să știu care e părerea acestei opinii. Noi credem că nu e suficient să obligi statele membre să afirme drepturile prin pilonul european al drepturilor sociale. Există suficient scut, dar nu suficient această uh, sabie, ca să spunem așa. Ultimele observații se vor referi la prevederile constituționale pentru partenerii sociali. Ne îngrijorează foarte mult faptul că Uh, comisia nu îi uh, încurajează pe angajatori să ia foarte în serios uh, drepturile la locul de muncă. Și la ce mă refer? Au existat acorduri prezentate de ambele părți și Comisia a refuzat să le dea curs. Știu că unul din aceste cazuri a ajuns în fața um, curții generale. Vom vedea dacă a avut dreptate sau nu și dacă da, va fi nevoie de o modificare a tratatului pentru a vedea dacă ceea ce s-a înțeles se regăsea sau nu în tratat. atât uh, angajații cât și patronatele aveau dreptul prevăzut în tratat de a pregăti un acord care să fie considerat sub forma unei directive sau unui alt instrument juridic. Înțeleg că asta avem. Și dacă curțile generale vor găsi că nu e, e cazul, atunci va fi o concluzie uh, cu Uh, un efect extraordinar. Dar dacă nu, angajații vor fi practic uh, foarte, uh, foarte afectați. Dar, bineînțeles, acum totul va depinde de decizia judecătorească. Dacă lucrătorii ne întreabă ce înseamnă totuși o Constituție, modul în care s-a descris totul, ca și regulile pe care le ai pentru a trăi împreună. Deci ce trebuie să faci ca să poți trăi uh, împreună? Organizația Internațională a Muncii a fost înființată după primul război mondial. Mm, cu toții am discutat despre asta și acea Constituție spunea că pacea universală poate fi obținută doar pe baza dreptății sociale. Acest lucru a fost valabil acum în secol și e valabil și acum, cred eu. Și acesta este mesajul pe care îl transmit lucrătorii în Europa. Trebuie să obținem din nou această pace în conformitate cu tratatul și trebuie să o facem pentru că e uh, absolut urgent. Vă mulțumim! Avem 25 de minute, din care 10 pentru răspunsurile la comentarii. Vă rog să profitați de prezența experților noștri, deoarece am avut deja o discuție între noi, deci aș aprecia foarte mult dacă ați face acest lucru. Barbara și Fabio... Oh, Fabio a plecat. Barbara, eu, Mercedes, raportare din umbră, de asemenea veți vorbi și dumneavoastră, domnul uh, Ramon Horechi. Deci, Barbara, 5 minute. Eu țin să le mulțumesc din inimă celor trei vorbitori și au adus uh, o contribuție foarte importantă la documentul de lucru pe care l-am pregătit. De la început aș vrea să spun că atunci când se vorbește de părinți fondatori, aș vrea să spun că părinții fondatori de care mi-aduc eu aminte aveau în minte niște idealuri sociale puternice. Mă gândesc la construirea uh, statului bunăstării lui Beveridge și mă gândesc de asemenea și la faptul că s-a ajuns până la a propune un venit garantat pentru cei mai nevoiași. Țin să profit de ocazie pentru a cita câteva puncte din documentul de lucru pe care l-am pregătit cu Fabio Massimo Castaldo. Noi am pornit de la o constatare și anume că din punct de vedere social Uniunea economică și monetară da greș. Uh, am pornit de asemenea de la ideea că excesul de dezechilibre sociale care a apărut, care s-a creat, e mult mai periculos decât uh, dezechilibrul bugetar. Și i-aș ruga pe cei uh, prezenți de asemenea să se gândească la ceea ce se întâmplă acum cu Italia și Uniunea Europeană, negocierile între Italia și Uniunea Europeană, deoarece indiferent ce credem noi în legătură cu programele guvernului italian, rămâne totuși faptul că autoritățile europene nu țin deloc cont de situația socială foarte gravă din Italia, nu țin uh, cont de faptul că există 6 milioane de persoane care se află într-o situație uh, de sărăcie absolută. Deci se încearcă totul doar pentru a ajunge la un echilibru bugetar. Acum, în ceea ce privește strategia 2020, și aceasta este un eșec, sărăcia în loc să scadă a crescut. Se spunea că va scădea cu 20 de milioane și propunerile pe care noi le facem. Le voi trece repede revistă pentru a nu vă răpi tot timpul. Propunerea puternică din documentul nostru de lucru e următoarea. Să se adere la Carta Socială și a Consiliului Europei și la un protocol social și să se introducă în tratate un protocol social, așa cum a solicitat de altfel Parlamentul European. Cerem să se abandoneze semestrul european sau, dacă nu, să fie regândit în mod radical acest uh, instrument al semestrului european pentru ca parametrii sociali să fie cei care să primească prioritate. Și de asemenea să analizăm în profunzime schemele de venit mediu, minim, mă scuzați. Câte, cost, câte lucruri nu ar fi de spus, însă în ultimul rând aș vrea să spun ceva referitor la eventuală modificare a tratatului. Eu cred că se pot face foarte multe lucruri și în conformitate cu tractualul uh, care e în vigoare. A fost adăugat uh, uh, pactul fiscal. Acum în comisie nu a fost aprobat acest proiect, însă există deci elemente noi care sunt introduse în tratat. De ce n-am introduce de pildă în tratat și un protocol social care să fie obligatoriu, să nu fie acel pilon social al lui Juncker, deoarece pilonul social al lui uh, uh, Juncker e o formă fără fond. Practic acolo nu există niciun parametru. E doar o declarație de bune intenții. Mă voi opri aici și clar că ar fi multe de spus, însă dacă îmi uh, puneți la dispoziție lucrările, intervențiile dumneavoastră, le voi integra în munca noastră de aici de la AFCO. Vă mulțumesc, eu, Lainen. Mulțumesc și eu uh, din suflet pentru această prezentare pentru prezentările celor trei oaspeți. Avem impulsuri importante în acestea și domnul Juncker a spus că Europa va primi un triplu A pentru dimensiunea socială și sunt de acord că suntem departe de această situație. Din potrivă, cum spunea Barbara, um, decalajul sau distanța între cei săraci și cei bogați uh, și dintre statele membre a devenit și mai Uh, mare. Deci e nevoie să se intervine și în uh, următorul mandat ar trebui ca aspectele sociale să devină o mare prioritate, o prioritate clară. Având în vedere faptul că nu avem prea mult timp la dispoziție, domnule Van den Broek, uh, ați spus pe bună dreptate că riscurile în unele țări pot să devină riscuri pentru toate țările. E vorba de riscuri sociale și de aceea este nevoie de acest stabilizator comuniun, concept foarte important. E vorba de Uniune, nu doar de politici monetare și fiscale, ci și de stabilizatori fiscali. Propuseserăm aici, la un moment dat, o, o legea convergenței în care să se spună, să se definească puterea economică și să se vadă cât se cheltuie pe educație, pe sănătate, pe sistemele de asigurări sociale, astfel încât să nu se coboare standardele, ci să se ridice. Și am fi de acord cu acest lucru. Avem nevoie, trebuie văzut dacă e nevoie de un instrument pe lângă semestru sau nu. Apoi, pentru domnul Castamania, ați vorbit foarte frumos despre faptul despre acele transferuri bugetare. S-a dat uh, uh, exemplu formulărilor din tratat, dar e adevărat că e nevoie de compensări între statele membre și că unele vor deveni mai puternice, altele mai slabe. Ideea e că am putea spori fondurile de coeziune, am putea avea programe specifice pentru educație uh, sau formare sau ocuparea tinerilor și atunci ar fi nevoie de transferuri. Și mă gândeam că poate am putea să le vedem mai degrabă ca fiind sectorale, nu așa în general, de oriunde, oriunde. Apoi, uh, pentru doamna Linci, e foarte frumos ce a spus dumneavoastră. Uh, nici eu n-aș avea încredere că în Consiliul Europei sau la CEDO o să se tranșeze problema. Cred că avem mult de așteptat până avem o hotărâre a Curții Europene de Justiție. Cum spuneați, avem nevoie de un protocol social la uh, Tratatul de Funcționare a Uniunii, pentru că nu avem o dimensiune socială durabilă și trebuie să trecem în politica socială de la regula unanimității, votului cu unanimitate la majoritatea calificată. Deci, cred că până la urmă e inevitabil să modificăm tratatele. Thank you. Mulțumim. Ramon Harichi. Mercedes, nu ați dorit să interveniți? La sfârșit atunci. Ramon sau nu, îmi pare rău, am înțeles greșit. Grazie, ma non era, non era necesar. Mulțumesc, nu e nevoie. Ramon poate să răspundă la telefon între timp. Și eu cred că există două niveluri posibile de a acționa. În primul rând, cel despre care discutăm astăzi aici, și anume posibilitatea de a introduce, de a avea un pilot social cumva revizuit, simplificat și de a-l introduce în tratat, deoarece am pierdut lupta de a introduce aspectele sociale în tratat, asta la început. Și pentru noi, grupul S&D, acesta este un element uh, fundamental în bătălia pentru o viitoare revizuire a tratatului în paralel și în uh, practica legislativă obișnuită se poate îmbunătăți foarte mult situația. Chiar astăzi am prezentat noi ca grup ideea unei modificări radicale a modului în care semestrul european este gestionat. Dacă noi am putea include acest pilon social în, în semestrul european, măsurați, nu doar niște parametri economici, ci și unii de natură socială și de mediu, care să fie definiți în termen de parametri, deci obiective care trebuie atinse de către fiecare stat membru. Deci ar vrea să știu ce credeți dumneavoastră sindicatele și reprezentații angajaților despre așa ceva. Deci pentru că dacă, dar ce, dacă ne dorim într-adevăr o societate viabilă, atunci cele trei poluri, cel economic, cel social și de mediu, trebuie să se întrunească în uh, jurul unor obiective care să fie coerente între ele, deci să nu avem obiective care se bat cap în cap, deoarece, din păcate, cam asta se întâmplă și asta era și limita programului Europa 2020. Deci noi făceam o listă, după aia nu ne mai uh, păsa că lucrurile o luau în direcții diferite. Deci e, într-adevăr, nevoie să avem o convergență între acești parametri. Deci cum să faci ca obiectivele de mediu economice, obiectivele economice, cele de mediu și cele sociale să poată să ajungă la o convergență pentru a asigura o viabilitate pe termen lung a politicilor, însă în același timp trebuie să garantăm niște obiective fundamentale uh, sociale și de mediu din teritoriile noastre. Deci ce credeți despre acest nivel dublu? Deci să experimentăm ca în cadrul regulilor din semestrul european uh, să avem o altă modalitate de a înțelege viabilitatea economică a unei țări. Deci să țină cont de aspectele sociale și de mediu, însă asta se facă în niște termeni clar definiți, cu niște obiective scrise. Din punctul meu de vedere, Juncker la asta se referea când vorbea despre acel plan triplu social. Vrea să demonstreze că nu doar parametrii economici, ci și sociali și de viabilitate de mediu sunt respectați la nivelul uh, cât mai ridicat de statele membre pentru a avea convergență către acele obiective, nu neapărat către obiectivele uh, doar bugetare. Asta ar putea fi o încercare care să ne permită eventual după aceea să facem și o modificare a tratatelor. Dar am putea, deci, să modificăm lucrurile, în primul rând, în cadrul semestrului european. Dragi colegi, dacă vreți să le dați puțin timp și experților, două minute, Ramon, și două minute, Helmut. Am discutat și uh, în camera. Două minute e suficient. Am auzit-o pe doamna Linci care ne spunea cât de important e ca Uniunea Europeană să adere la Convenția Drepturilor Omului, așa cum stabilește tratatul de la Lisabona. În vocea dumnei parcă am auzit uh, un reproș la adresa Parlamentului European care nu ar face acest lucru, însă vreau să vă reamintesc că Parlamentul European a adoptat un raport pentru a reglementa aderarea Uniunii Europene la Convenția Drepturilor Omului și există și o sentință a curții care a venit cu atât de multe obiecții încât uh, noi încă negociem cum să depășim aceste probleme, însă nu cred că e corect să îi se atribuie Parlamentul European această neglijență sau această lipsă de voință uh, legată de această nouă aderare. Noi vrem să aderăm, însă așteptăm soluționarea tehnică a problemelor. Cred că au fost șase probleme ridicate de CJ. Mulțumesc, Helmut. Mulțumesc, doamnă președinte, foarte pe scurt. Sunt de acord cu tot ce s-a spus și e foarte interesant că dumneavoastră ne vorbiți despre dimensiunea socială a Uniunii Europene, despre acest pilon. E ceva ce nu e discutabil, cel puțin între cei care ne aflăm acum aici în sală. Problema e că nu se face legătura cu toate rapoartele pe care le tot producem de ani de zile. Viitorul Europei, Uniunea Bancară și așa mai departe. Deci toate aceste aspecte țin de asta. Deci trebuie incorporată această dimensiune în legislație și trebuie făcute presiuni la adresa Comisiei, la trialoguri, în această direcție. Întrebarea mea pentru voi trei e următoarea. Ce instrumente credeți că ar fi potrivite pentru a modifica atitudinea Consiliului, a Comisiei și pentru a determina aceste instituții să o ia în această direcție? Deoarece noi putem discuta mult despre misiunea socială, să oamenii n-au încredere în noi. Și experiența din viața de zi cu zi e total pe dos față de ce se discută aici. Deci trebuie făcute presiuni. Ramona are perfectă dreptate. Nu Parlamentul European e de vină. Noi nici măcar nu avem drept de inițiativă legislativă. Ne luptăm pentru asta. Deci cum putem uh, conștientiza cât mai mult celelalte instituții legătură cu importanța acestei dimensiuni sociale ca pilon? Eu sunt polițistul CRO, după cum vă puteți închipui, deci fiecare aveți trei minute, deoarece trebuie să încheiem. Am aprecia încă o dată profesor Van Brucchi, domnule Castamania, doamnă Lynch, are și un text, ne-a promis că ne trimite. Ați venit acolo cu niște soluții proaspete pentru a ne ajuta. Vă mulțumesc și vă dau acum câte trei minute fiecăruia. Într-adevăr, au fost niște observații foarte importante. Permiteți-mi să mă concentrez acum asupra uh, observațiilor făcute cu privire la pilonul social. Voi folosi asta drept uh, exemplu. Doamna Barbara Spinelli spunea că pilonul social e doar uh, vorbărie. Eu aș avea o abordare mai constructivă în privința asta. Cred că pilonul social e pozitiv pentru că măcar din punct de vedere intelectual e coerent. Dacă ne gândim la comisie, la încheierea Uniunii Monetare, asta e în coerență cu principiile din pilonul social. Deci să te gândești dacă asta e în coerență. Deci asta chiar contează. Însă dacă noi nu obținem niște rezultate tangibile la pilonul social, ni se va întoarce ca o bumerang drept în față, deci chiar trebuie să ajungem la un rezultat. Să referitor la rezultate, provocarea nu cred că e să transformăm cele 20 de principii în legislație obligatorie. Nu așa văd eu lucrurile. Eu cred că avem nevoie de o foaie de parcurs. Asta ne lipsește. O foaie de parcurs uh, prin care să arate că unele din principii uh, ajung să se mm, concretizeze în muncă legislative, altele vor fi importante ca orientări pentru semestrul european, scorul de convergență și principiile de coerență de care avem nevoie în principiul în semestrul european. Alte principii la rândul lor ar trebui stea la baza instrumentelor de finanțare pe care le are UE și pe care le va dezvolta în următorul CFM. Și să fiu puțin mai practic, mă refer la aspecte legislative. Vă dau un exemplu mai bun și unul mai puțin bun. Exemplu bun. Inițiativa luată de comisie pentru a revizui declarația, directiva cu la declarația scrisă și modul în care vor să o facă. E foarte pozitiv E vorba de calitatea muncii, de previzibilitatea calității muncii și pentru asta e nevoie de legislație clară și obligatorie. Acesta este obiectivul care trebuie urmat. Un alt exemplu care nu e la fel de bun și e chiar îngrijorător. Atunci, cum înțeleg eu pilonul? Accesul la protecție socială pentru toți lucrătorii ar trebui garantat. Am spus-o și pe slide-ul meu, un principiu important și pentru stabilizare. Dacă lucrezi, trebuie să ai acces la un sistem de protecție socială adecvat. Inițial, Comisia a spus că va veni cu o inițiativă legislativă. După aia odată înapoi din motive de legalitate, dar și politice, aș zice eu mai degrabă. Însă, în orice caz, nu au promis această abordare mai soft. Deci, adică au venit cu o abordare mai soft, o recomandare. Și provocarea acum e să profităm de această recomandare și să încercăm să facem cât mai mult cu ea. Să se facă într-adevăr progrese în statele membre în legătură cu accesul tuturor lucrătorilor la protecția socială. Ca să mă opresc aș spune că nu privesc totul cu um, ochii răi neapărat. Eu cred că dacă nu se fac progrese uh, ne va lovi izbi în față ca o bumerang, dar nu cred că ar trebui ca aceste principii neapărat să devină legislație, legislație pentru în, tot, în totalitatea lor. Deci unele da, altele nu. Uh, unele ar trebui să ne ajute la semestrul european, dar și uh, la CFM, acolo va fi crucial să avem. Și mă opresc. Vă mulțumim. Două minute jumătate fiecare dintre dumneavoastră, îmi pare rău acum. În așa de puțin timp nu pot să răspund la toate întrebările dumneavoastră și îmi cer scuze pentru asta. Foarte pe scurt, referitor la Uh, faptul dacă fondul de coeziune poate fi o alternativă la transferurile bugetare. Da, sigur că da. Eu mă gândeam la condiționalitate în contextul respectiv și cu politica de coeziune avem aceleași probleme, deoarece riscăm să avem aceeași dinamică, aceleași probleme pe care le-am avut și la pachetele de salvare a țărilor, acele bailout-uri. Asta trebuie evitat. Nu voi uita valoarea simbolică a transferurilor. În sensul că au creat sentimentul unei anumite solidarități, dar nu e tot una să folosești uh, transferuri financiare sau fonduri de coeziune. O altă întrebare a doamnei Mercedes Brezzo despre o revizuire radicală și modificare radicală a semestrului european. Da, ar fi foarte bine. Problema e că niște sancțiuni dure <coughs> instrumentul folosit de comisie pentru a presiona statele să facă ceva, uh, aceste sancțiuni dure au de-a face cu chestiuni economice și monetare. Deci poți să ai niște recomandări minunate, însă când lucrurile chiar au o întorsătură proastă, toate instrumentele dure sunt uh, cele folosite din pactul de creștere și stabilitate. Și, un ultimul rând, ce e de făcut? Ca avocat, mi-e cam rușine să spun ce voi spune, însă mie mi se pare că se are prea multă încredere în lege. Politica cred eu că ar trebui să facă următorul pas. Poți să ai un instrument minunat și, din punctul meu de vedere, acum Constituția Europeană e neutră. Totul depinde de modul în care o folosești, de ce poate fi făcut. Pentru a avea un bun rezultat la următoarele alegeri uh, uh, pene, ar fi, deci ar fi bine să avem un bun rezultat la lege, și să avem un președinte viitor al comisiei care să țină mai mult cont de aspectele sociale și de spiritul tratatelor. Deci legea nu e suficientă, legea contează. Sunt avocat, știu că legea e importantă, însă legea nu poate face totul. Și problema e că în momentul de față, în această direcție ar trebui să meargă consensul politic. Noi sperăm, însă dacă nu va fi un consens politic, și următoarele alegeri europene sunt cruciale în această privință, va fi greu de obținut orice. Putem face ce vrem noi, protocol social și așa mai departe, însă dacă rătăm asta, totul va fi inutil. Mulțumim, doamna Linci. Mulțumesc. Eu am nu vrut să dau vina pe Parlamentul European. Comentariile mele erau menite să încurajeze Parlamentul și vă atrag atenția asupra paginii web a Parlamentului, unde se spune că e suspendată aderarea la convenție și se spune că instituția care blochează e Curtea de Justiție, după care se spune că s-au gândit mult la... au avut... Uh, s-au luat în considerare multe opțiuni. Asta mă sperie. Deci trebuie uh, soluționat ce e greșit. Oamenii își vor pierde încrederea nu doar în Uniunea Europeană, ci și în cadrul drepturilor omului. Deci, vă rog să luați comentariile mele drept încurajare la adresa Parlamentului European. Parlamentul European e principala instituție unde vedem că se pune accentul pe această aderare la Convenția Drepturilor Omului. Mă a bucurat să văd cât sprijin există față de progresul social și acel protocol. E chiar momentul potrivit pentru asta. Și sperăm ca în următorul Parlament cei care vor fi aleși vor înțelege cât de important e să reparăm tratatul și sper de asemenea că ei vor identifica ce trebuie făcut, oricum, ce poate fi făcut și la, la prevederi. Când am fost întrebată ce anume specific ne-am dorit de la semestrul european, eu aș spune un salariu minim european. Și nu o cifră unică, cum spunea domnul profesor, dar putea fi 60% din media națională, de pildă. Ce am putea cere mai multă negociere colectivă, mai multe acorduri colective pentru a reechilibra puterile pe piață. Există foarte multe companii care fac o avere de pe urma beneficiilor aduse de piața unică, dar care nu își respectă responsabilitățile. Deci lucrătorii trebuie să aibă mai multă putere pentru a putea adera la sindicate și negocia cum trebuie și pentru a și câștiga și ei părticica pe care o merită și pentru a soluționa ce lipsește. Dar tratatul nu ne va permite să facem asta, spun unii. Două lucruri pot fi făcute. În primul rând, BCE-ul și alte instituții au făcut totuși recomandări în cadrul semestrului pentru a înlătura negocierile colective de muncă. Deci dacă nu se pune capăt un astfel de recomandări, cum îmi poate spune Uh, cineva că nu se poate cere reinstaurarea negocierii colective de muncă. Asta nu are nicio credibilitate în, lucru, lucră, în rândul lucrătorilor. Deci nu mai trebuie spus așa ceva. Deci vă mulțumesc pentru ocazie și vă vom transmite documentele. Avem un protocol cu privire la progresul social uh, și cu mare plăcere vă voi transmite documentul. Vă mulțumim foarte mult încă o dată. În numele tuturor celor prezenți, uh, țin să vă mulțumesc E întotdeauna o discuție dificilă. Mi-a plăcut declarația dumneavoastră ca avocat. Ați spus că acum e rândul politicii să intervină dincolo de lege. Vă mulțumesc foarte mult și așteptăm textele pe care ni le-ați promis. Vă mulțumim foarte mult! Um.